și votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea orală cu privire la relațiile Uniunii Europene cu Mongolia. Dau cuvântul mai întâi autorului, domnului Bartolozzi, 5 minute. Signor Commissario, onorevoli colleghi, grazie signor Presidente domnule comisar, stimați colegi, doamne președinte. Delegația pentru relațiile cu Asia Centrală și Mongolia, pe care am onoarea să o prezidez, a vizitat Mongolia cu trei săptămâni în urmă. A fost cea de-a opta întâlnire interparlamentară între Parlamentul European și Parlamentul Mongol. A fost o experiență foarte utilă. Mongolia este o țară care merită să fie cunoscută mai bine. Parlamentul nostru nu are foarte multe ocazii să discute despre Mongolia, însă Mongolia merită atenție. Are un sistem parlamentar multipartit, separarea puterilor în stat, presa este liberă și se apără drepturile omului comparativ cu alte state din regiune. Este o țară cu probleme de dezvoltare. Este o, are o problemă dificilă cu desertifica, desertificarea. De asemenea, există probleme cu condițiile climatice extreme. Deține și resurse minerale, cupru și aur, printre altele, resurse care ar putea să aducă venituri în viitor. Din toate aceste motive, mi se pare important să transmitem semnalul corect Mongoliei în această fază a dezvoltării, dezvoltării sale, în care încearcă să impună democrația și statul de drept. Sperăm că fondurile puse la dispoziția Mongoliei vor uh, fi folosite pentru bunăstarea populației. Trebuie să încurajăm Mongolia prin legături mai apropiate cu Uniunea Europeană. Trebuie să încurajăm adoptarea standardelor noastre industriale și uh, să susținem, susținem o economie de piață cu relații comerciale mai apropiate. Lucru posibil cu dacă ar exista o certitudine juridică. În acest context, acordul de parteneriat și cooperare pe care îl redactează Uniunea Europeană și Mongolia este decisiv. De aceea am uh, depus această întrebare împreună cu 45 colegi și cerem Comisiei Europene să ne dea informații suplimentare legate de conținutul acestui acord și de o posibilă dată de ratificare. Vă reamintesc că acest acord a fost deja, deja parafat, însă semnătura a fost amâna, semnarea sa a fost amânată pentru că un stat membru chestionează baza legală folosită pentru anumite prevederi. Pe lângă acest lucru, am dorit să știm care este posibilitatea de a avea o delegație uh, comunitară la Ulan Bator în viitorul apropiat. O asemenea inițiativă ar putea contribui în mod semnificativ la consolidarea cooperării la nivel politic și economic cu Mongolia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta, în numele Comisiei, domnul comisar Füle. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule Bartoloți, stimați membri ai Parlamentului, mă bucur să vorbesc uh, Parlamentului în legătură cu relațiile Uniunii cu Mongolia. Și e un moment potrivit, pentru că este uh, o țara care se află pe locul 19 în lume ca dimensiuni și este într-un la, o, la uh, întâlnirea strategică dintre drumurile comerciale ale Chinei și Rusiei. Are o țară cu o veche istorie și o țară care avansează pe calea pe care a ales-o și anume a democrației. Vreau să felicit uh, Mongolia pentru alegerile pașnice, societatea civilă uh, puternică, mass media libere. Uh, pentru că țara a făcut o călătorie lungă către pluralismul politic. Uniunea Europeană susține Uh, moratoriul privind pedepsa cu moartea anunțat de președintele Mongoliei, care s-a confruntat cu opoziție pe această chestiune din anumite părți. Uh, în ce privește relația noastră, noi suntem gata să ne împărtășim experiența, mai ales în ce privește preluarea principiilor și susținerea principiilor normelor și standardelor europene. Prin urmare, mă bucur să confirm includerea Mongoliei ca țară pilot în ce privește susținerea Uniunii Europene pentru democrație. Asta înseamnă că le vom oferi mai multă asistență financiară și tehnică. De asemenea, aș vrea să folosesc această ocazie pentru a felicita Mongolia pentru uh, aniversarea unui secol de mișcare democratică și pentru președinția Comunității Democrațiilor. Dați-mi acum să mă refer la perspectivele dezvoltării economice mongole. Mongolia este la o răscruce economică, trece de la o societate în mare parte pastorală și nomadă la o economie bazată pe extracția de minerale. Resurse minerale uriașe există în acea țară și sunt o oportunitate enormă pentru ca Mongolia să aibă mai multă prosperitate și poporul să trăiască mai bine. Sperăm că aceste resurse minerale nefolosite până acum se vor dovedi o binecuvântare și nu un blestem, așa cum s-a întâmplat, din păcate, cu alte țări. În uh, domeniul relațiilor internaționale apreciem uh, participarea trupelor mongole la misiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite de mm, peste tot în lume. Uh, trupe mongole se află în Sierra Leone, Congo, Sudan, uh, Sahara de Vest și Ad. Și aș vrea să subliniez că eforturile Mongoliei de a stabiliza Afganistanul sunt foarte apreciate. În ce privește relațiile cu Uniunea Europeană, mă bucur că parteneriatul și acordul, acordul de parteneriat și cooperare care înlocuiește acordul din comercial și de cooperare din 1993 a fost negociat în interval de un an și a fost uh, inițializat în decembrie 2010 la, și a fost semnat la un ambator. Acest acord deschide un capitol strategic al relațiilor noastre. În altul reprezentant și vicepreședintele Comisiei, doamna Ashton, a salutat acordul de cooperare și parteneriat ca un alt pas către o implicare economică și politică mai bună și mai puternică a Uniunii Europene și a statelor membre în relația cu Mongolia. Acordul de parteneriat și cooperare ne va permite să colaborăm în calitate de parteneri egali pe o serie întreagă de domenii, de la cele politice, cum ar fi lupta împotriva terorismului și promovarea drepturilor omului, până la uh, comerț și investiții în zone cheie, cum ar fi materii prime. Odată ce un text este aprobat de, de ce textul va fi aprobat de statele membre, sperăm ca primul ministru mongol să vină la Bruxelles și să semneze acordul cu un altul reprezentant uh, Ashton. dat fiind uh, aprofundarea în cooperării noastre politice și economice și intrarea în, fort, în uh, vigoarea tratatului de la Lisabona, deschiderea unei delegații a Uniunii Europene la Olan Bator este o opțiune. Serviciul de acțiune externă examinează situația reprezentanților Uniunii Europene în lume și sper că va fi posibil să depășim obstacole financiare și personale pentru a deschide o delegație europeană la Ulan Bator. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept să ascult contribuțiile noastre și comentariile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupurilor politice, mai întâi domnul Miculasic pentru PPE, două minute. Vajena, pani predsednička, vážený... Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar Füle, stimați colegi, Relațiile Uniunii Europene cu Mongolia în, unii, în ultimii 20 de ani au evoluat pozitiv uh, ca urmare a democratizării și modernizării treptate a Mongoliei. Trebuie acum uh, să existe stabilitate politică și încredere în uh, regimul din Mongolia, punând să accent pe statul de drept, drept și pe drepturile omului, combaterea corupției în sectorul public și așa mai departe. Deschiderea unei... Calea către economia de piață trebuie să fie pavată cu reforme la, nivel, la nivelul uh, legislației cu privire la investiții este un lucru bun că există legislație pentru ocrotirea competiției, concurenței, pentru eliminarea pozițiilor dominante, abuzurilor, cartelurilor și abuzurilor împotriva consumatorilor. Aceste reforme vor spori încrederea investitorilor și vor duce până la urmă la creșterea bunăstării în țară pentru toți cetățenii, mai ales pentru cei din zonele rurale. Conchid uh, spunându-vă, dragi colegi, că Așa cum a indicat domnul comisar, s-a s-a confirmat faptul că vom avea o delegație permanentă UE în Mongolia. Eu cred că este binevenit acest lucru pentru relațiile noastre, chiar dacă, și iată asta în contextul uh, resurselor minerale despre care am vorbit. Uh, este o poziție geostrategică între Rusia și China foarte bună și cred că relațiile între Uniunea Europeană și Mongolia ar trebui să fie duse mai departe. Vă mulțumesc! Doamna Oiland din partea grupului ALDE, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, Mongolia are foarte multe resurse minerale, uh, cupru, wolfram, nickel și aur, precum și cărbune, ceea ce o face un partener extrem de atrăgător. Dar pe lângă interesele economice trebuie să folosim această ocazie de a aplica ecocondiționalitatea pentru a determina Mongolia să înceapă reformele necesare. Există probleme cu corupția larg răspândită și uh, cooperare internațională ineficientă. De asemenea, există câteva probleme presante în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale în momentul actual. Rezervele minerale ale Mongoliei sunt uh, exploatate de multe companii externe uh, cu complicitatea guvernului mongol. Acest lucru a dus la faptul că uh, cetățenii Mongoliei nu beneficiază um, de pe urma resurselor propriilor țări. De asemenea, aurul este extras cu mercur și acest lucru periclitează sănătatea. Și, de asemenea, mulți, mulți copii născuți în Mongolia se nasc cu uh, malformații uh, datorate condițiilor de lucru necorespunzătoare. Mongolia se uh, confruntă cu multe pro- probleme datorită uh, interdicțiilor impuse de Rusia și de China. De asemenea, șeptelul reprezintă 80% din uh, producția agricolă dar carnea nu poate să fie exportată pentru că nu există suficiente facilități pentru controlarea calității. Dacă ne angajăm să avem un parteneriat, de, un acord de parteneriat și cooperare, trebuie să ajutăm Mongolia să depășească aceste probleme și să ajutăm Mongolia să aibă condiții normale. Vă mulțumesc. Urmează domnul Covaci, un minut. Eu mă Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am la parte la misiunea care a mers la ambator acum trei săptămâni. A fost cea de-a opta întâlnire a delegației noastre. Și în timpul acestei vizite am avut ocazia să examinez structura politică a țării, societatea, modul în care Mongolia se democratizează. Am putut vedea aceste lucruri eu însă. Cred că s-au făcut multe progrese în ce privește drepturile omului și de asemenea am avut unele întâlniri cu organizații care, uh, ale societății civile și aceste organizații ne-au spus că guvernul mongol a luat unele măsuri în ce privește libertatea presei și acestea au fost salutate, evident. Semnarea acordului va fi de mare importanță. Vorbim de introducerea standardelor europene în Mongolia și de un uh, birou tehnic care ar putea deveni o, în viitor o delegație a Uniunii Europene și cred că este absolut necesar să facem acești pași dacă vrem să îmbunătățim relațiile între cele două țări. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc acum vorbitorii individuali. Mai întâi domnul uh, Zeller, două minute. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Bartolozzi pentru, acest, uh, pentru această inițiativă de a avea o dezbatere la Parlamentul European. A, noi ne-am ocupat în mai multe feluri de acest uh, stat de... Mă scuzați, uh, ne-am ocupat de fostele state sovietice, dar uh, cumva am uitat de Mongolia până acum. Mongolia a devenit uh, stat relativ democratic de vreme, mai devreme decât uh, celelalte uh, state din blocul sovietic. Și nu trebuie să considerăm că este de la ține înțeleasă democrația în această regiune s-au uh, luat măsuri împotriva corupției, uh, iar din 2010 s-a interzis pedepsa capitală. Această țară are o populație numeroasă și um, condiții climat climatice um, extreme. Foarte, o mare parte a populației este nomadă și nu este gata pentru modernizarea țării. Există activități miniere în această țară, dar uh, acestea nu sunt lipsite de probleme. Probleme cum ar fi relațiile cu Rusia, China. Democratizarea reprezintă un factor foarte important. La fel de importantă este recunoașterea acest, acestui caracter democratic. E nevoie de sprijin pentru Mongolia, nu doar prin programele de ajutor, ci și printr-o reprezentare diplomatică a Uniunii Europene la Ulan Bator pentru a arăta că Uniunea Europeană este interesată de ce se întâmplă în această țară și dorește să continue relațiile cu Mongolia. La conferința președinților Eh, rezoluția mea nu a fost primită cu brațele deschise, din păcate. Mulțumesc următorul vorbitor. Ma, di là dell'apertura dell'ufficio della delegazione a... Pe lângă deschiderea unui birou al dele... Uniunii Europene în Bator, lucru care nu poate să fie amânat pentru că stabilirea relațiilor de la Beijing este inacceptabilă. În afară de un asemenea de acest parteneriat, suntem toți conștienți că există resurse minerale și că există și inegalități sociale. Trebuie să existe un fel de coeziune democratică în țară. Întreb Comisia cum uh, privește Mongolia din punct de vedere geostrategic, pentru că nu face parte din Uh, strategia pentru Asia Centrală, însă anumite aspecte legate de strategia pentru Asia Centrală pot să aibă legătură cu Mongolia, dat fiindcă există un component cultural comun. Mongolia este o țară observator în OCSE și mă întreb dacă Uniunea Europeană intenționează să ajute Mongolia să devină membru de plin în OCSE, dat fiind că relațiile

Mongolei ist bekanntlich reich an Kohle und Erdgas. Mulțumesc. Știm că Mongolia are foarte multe resurse de cărbune, de gaze naturale. Avem uh, legislație privind uh, folosirea solurilor, dar realitatea stă altfel. Mediul de afaceri uh, chinez este implicat în folosirea activitățile, folosirea pânzei freatice și în activitățile de extracție se pun și probleme la nivel transportului, iar, uh, au, iar uh, mongolezii înșiși au protestat, mi-am ce s-a întâmplat cu tibetanii în 2008 și nu numai. Este vorba aici de conflicte uh, etnice și uh, aici se pun probleme în ceea ce privește China. La ce ne putem aștepta? Conflictul uh, în Mongolia ar putea să se înrăutățească pe viitor? iar noi trebuie să intervenim pentru a îmbunătăți situația minorităților și drepturile omului. Thank you. Uh, uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc stimaților deputați pentru intervențiile lor în legătură cu Mongolia. A fost o discuție scurtă, dar foarte interesantă în legătură cu relațiile bilaterale cu acest partener din ce în ce mai important pentru Uniune. Atunci când vorbim despre întrebările ridicate în timpul dezbaterii, vreau să spun că acordul de parteneriat și cooperare acoperă cooperarea pe patru probleme principale. În al doilea rând, dezvoltarea durabilă, în primul rând, economia, în al treilea rând, uh, comerțul și investiția cu accentul pe materii prime și, în ultimul rând, și în al patrulea rând, justiția, libertatea și migrația. În legătură cu calendarul, textul a fost uh, prezentat statelor membre ale Uniunii. Acestea trebuie să uh, fie de acord cu uh, semnarea sa. Gregatul Unit are o rezervă de examinare și are rezerve în legătură cu capitolul de justiție și afaceri interne care apare în mai multe capitole din acest acord. În numele Camerei Comune, Comunelor, din cele ce am, am din semnale primite, procedura va dura între 6 și 8 săptămâni lucrul, lucrul care ne va face să semnăm acordul în septembrie la următoarea uh, întâlnire a Comitetului Comun UE Mongolia. Suntem despărțiți de distanțe extrem de mari și uh, sisteme politice diferite, însă atât Uniunea Europeană și Mongolia împărtășesc tradițiile deschiderii, toleranței și egalității odată cu intrarea în vigoare a acordului de parteneriat și cooperare, eh, Mongolia va deveni cel de-al treilea vecin al Uniunii Europene, nu doar în vorbe, ci și prin fapte. Înainte de a încheia, dați-mi voie să revin la o altă întrebare peste care am trecut cu vederea eh, politică. Vom avea o, o întâlnire specială mâine la Viena în cadrul uh, Consiliului OCS semipermanent. Vom, uh, vom asculta intervenția Ministrului de Externe și de uh, Comerț al Mongoliei. Am aici un proiect al declarației Uniunii Europene și pot să vă spun astăzi că vom saluta intenția Mongoliei de a uh, Uh, intensifica relațiile cu OCSE, însă uh, va trebui să așteptăm până mâine pentru a afla celelalte declarații. Stimat uh, domnul președinte, stimați deputați, prin angajamentele sale, Mongolia are un, prin respectarea angajamentelor, Mongolia are un potențial extrem de mare pentru a semna acest acord. Președinta, se încheie această dezbatere. Am o comunicare, am primit de la grupul conservatorilor și reformiștilor o listă de numiri în comisii care va fi anexată procesului verbal. Dacă nu vor exista remarci, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Um,